Continuăm uh, până seara. Bineînțeles, procesele verbale vor fi publicate și puse la dispoziție pe site-ul Parlamentului. Uh, ședința se suspendă. Noapte bună!